Good morning, um, everybody. Well... Bună dimineața tuturor, bun venit la reuniunea noastră din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi, înainte să trecem la Virginie Rozier, doresc să urez bun venit vizitatorilor uh, noștri din uh, Danemarca. Începem cu discutarea proiectului de raport privind consolidarea competitivității pe piața uh, unică prin dezvoltarea Uniunii Vamale. Doamna Rozier, mulțumesc! Acest raport uh, intervine în uh, în urma mai multor rapoarte pe care le-am adoptat deja sau pe care urmează să fie adoptate, mă gândesc la cel al colegului Selimovici privind uh, prelungirea uh, perioadei de tranziție și utilizarea altor proceduri decât cele din uh, codul de vamă, colegul, um, raportul doamnei Grapini privind programul vamă și raportul domnului Pospișil privind echipamentele pentru controle vamale. Avem o serie de rapoarte tehnice, un rap rapoarte financiare, apoi avem uh, raportul Curții de Conturi privind programul VAMă uh, pentru 2020. Um, îmi amintesc uh, de audierea pe care am avut-o și de intervențiile pe care le-am ascultat. Politica vamală și rapoartele aferente sunt considerate de multe ori tehnice și putem tinde să credem că nu sunt uh, elemente politice sau că sunt uh, uh, lucruri care sunt deja obținute, realizate, dar nu este adevărat. Politica vamală este piatra de temelie a um, politicilor europene și este o, are o dimensiune politică foarte puternică pentru că afectează în mod profund funcționarea Uniunii Europene. Dacă există un eveniment care să uh, ilustreze tocmai caracterul uh, esențial al acestui domeniu este Brexitul. Acesta este și um, um, ceea ce spun în raportul meu. Am senzația că există o oarecare noșalanță din partea statelor membre. Am vrea ca um, Comisia să scuture puțin statele membre, să le trezească pentru a le aminti elementele principale ale acestei politici. Noi am adoptat uh, codul uh, VAMAL în 2013, după 2 ani de discuții cu Comisia și Consiliu. În 2020 ar urma să se treacă la proceduri VAMALE uh, digitale ceea ce ar asigura fluiditate, rapiditate. Iar acum ne dăm seama că 2020 <laughs> e cam mâine și nu avem timp să ne pregătim pentru 2020. Totuși, decizia a fost luată în 2013. Uh, ritmul ăsta, dacă tot uh, amânăm, o să mm, nu vom reuși niciodată să ajungem la capăt. Dacă ne gândim la mm, dacă ne gândim în trecut, uh, codul a fost propu, fostul cod a fost propus în 2005 și adoptat în 2008. Uh, propunerea pentru amânare este, uh, prevede intrarea în vigoare în 2025. Deci 2005-2025 pentru o politică esențială pentru piața internă. Eu cred că, în ciuda faptului că este foarte mult de muncă, cele 17 aplicații informatice ar trebui să fie uh, gata la finalul perioadei de tranziție. Pentru a face asta, Comisia, dar și statele membre, trebuie să respecte principiile proiectului uh, stabilite de mult timp să ne oferă nouă ca um, legiuitor uh, vizibilitate. Comisia are rol de gardian al tratatelor și, dacă este necesar, trebuie să bată cu pumnul în masă și să uh, îi pedepsească pe cei care nu-și respectă angajamentele, pentru că, practic, ei pun sub semnul întrebării și periclitează o politică esențială a Uniunii Europene. Uh, elementele tehnice ale acestor aplicații nu trebuie să se tot uh, schimbe de la o zi la alta. Um, noi uh, trebuie să ne asigurăm că nu tot cerem schimbări, dar și comisia trebuie să se asigure că lucrurile um, sunt făcute și că programul e respectat. Dificultățile cu care ne confruntăm trebuie să ne ajute pentru ca pe termen lung să avem o guvernanță uh, simplificată, robustă a uh, programului, uh, a programului pentru VAMA. De asemenea, o aplicare mai coerentă a regulilor vamale, asta bazată pe cooperarea între autoritățile vamale, acțiuni comune între statele membre, plus orientări care să ajute autoritățile vamale să aplice în mod uniform Uh, procedurile. Sunt uh, convinsă că vom reuși să ajungem la un acord. Mulțumesc, domnul Seinfeld, din partea uh, PPE, raportor din umbră. Mm, pani președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Bardzo ważny avem de-a face cu un subiect important. Și în același timp este unul uh, complicat, ceea ce a reieșit și din uh, prezentarea raportoarei. o serie întreagă de elemente merită menționate. Din punctul de vedere al unui stat, și putem uh, vedea um, uh, chestiunea și din perspectivă europeană, dar putem vedea lucrurile și din perspectiva unui cetățean, al unui consumator. Iar aici vorbim despre un nivel cât mai ridicat de protecția consumatorului și putem uh, vedea și lucrurile din perspectiva antreprenorilor, întreprinderilor, care la nivel uh, fundamental sunt legate de codul VAMAL și de chestiunile VAMALE pe care nu le-am rezolvat de atâta timp. Când avem de-a face cu aceste probleme și când le abordăm nu numai din uh, perspectiva Comisiei uh, IMCO, ci și din perspectiva comerțului exterior, pot vedea lucrurile într-un context al relației UE cu restul lumii în contextul unor acorduri internaționale semnate între Uniunea Europeană și alte state terțe, acorduri de liber schimb, eu trebuie să spun că sunt de acord cu criticile și îngrijorările exprimate în ceea ce privește uh, întârzierile în implementarea sistemelor IT. Este o chestiune de bază. Însă aș prefera să avem întârzieri decât uh, consecințe negative pentru consumatori, cetățeni sau întreprinderi. Um, n-aș vrea să uh, mergem uh, prea repede și apoi să creăm situații injuste, inacceptabile, în care cetățeni sau întreprinderi ar avea de suferit. Vom încerca în cadru, cu, prin intermediul unor amendamente să găsim uh, soluții tocmai pentru a consolida acest sistem, uh, în acest sistem, uh, poziția consumatorilor și a întreprinderilor. Când vorbim de Uniunea Vamală și de tot ce ține de asta, ce fel de reglementări uh, și proceduri avem, dacă facem, nu putem face abstracție de asta uh, um, în contextul mai larg. Vorbesc și de uh, viitorul apropiat. Uniunea Vamală este cât se poate de afectată de Brexit și asta va afecta uh, întreaga uh, Uniune Vamală. Bineînțeles, totul depinde de rezultatul negocierilor Brexitului și de situații concrete. Mă gândesc, de exemplu, ce se va întâmpla cu uh, frontiera irlandeză. Să nu uităm nici Gibraltarul, care este o problemă pentru Uniunea Europeană și este o problemă chiar și fără Brexit. Nu este un secret pentru nimeni, este o realitate pe care o cunoaștem cu toții, și anume faptul că Gibraltarul e folosit uh, atât legal cât și ilegal. Am auzit de curând despre uh, contrabanda cu țigări prin uh, Gibraltar ce se întâmplă dacă condițiile Brexitului nu sunt bine negociate. În puncte de frontieră, precum Irlanda sau Gibraltar, s-ar putea să avem uh, probleme. Aceste elemente trebuie înscrise, înscrise în raport. Nu apar suficient. Mulțumesc. Thank you very much. And then for... Mulțumesc în numele al de domnul Selimovici. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc raportoarei pentru proiectul de raport. După cum știți, acest raport continuă munca făcută privind sistemul elect comun electronic pentru Uniunea Vamală. Din păcate, a trebuit să fim de acord cu o amânare până în 2023. Ambițiile raportului sunt impresionante abordează multe elemente tehnice, îmi dau seama de asta, dar nu avem încotro. Uh, eu sunt uh, convins că crearea grupului catalizator uh, ar putea fi un avantaj. După cum spune raportul, implementarea structurii comune nu a fost un succes și a fost amânată. Am fost cu toții de acord să o amânăm în negocierile cu Consiliul. Sunt de acord cu raportoarea că există un risc uh, major ca um, intrarea în vigoare sau lansarea aplicațiilor să fie din nou amânată. Însă mandatul nostru aici este să amânăm până în 2023. Acesta este mandatul meu în următoarele negocieri de trialog. Nu e 2025, vom combate asta, vom insista să fie 2023, exact cum spuneți deja durează de 20 de ani. Cei prea mult e prea mult. Am auzit foarte multe scuze în ultimii 20 de ani, dar la final cineva trebuie să spună, bun, acum facem lucrurile cum trebuie. Iar eșecul creierii uh, unei structuri IT comune va uh, amâna și va uh, constitui un regres față de atingerea obiectivelor Uniunii Vamale. Încă un element. Efectul uh, Brexitului. Oricum uh, ar fi, Brexitul va fi un pericol. Nu știm uh, ce se va întâmpla, nu vrem să influențăm negocierile, negocierile nu vrem să afectăm, deci cu nimic aceste negocieri, însă, după cum spuneam și ieri, trebuie să avem o uh, rezervă pentru eventuale probleme care pot apărea. Și, în al doilea rând, trebuie să avem un sistem IT comun pentru a aborda asta. Oricare ar fi, um, oricum am, am rezolva Irlanda uh, de Nord, uh, Gibraltarul, dacă nu avem un sistem IT, pur și simplu problemele noastre vor fi mult mai grave. E foarte important, uh, nu va fi ușor și trebuie să avem toate propunerile uh, uh, rezolvate pentru aceste soft borders, dar toate acestea depind de sistemul IT pe care nu îl avem. Tocmai de aceea fac apel la toată lumea să respectăm termenele, să facem cum am spus că facem și să avem o rezervă uh, Uh, în cazul unor probleme imprevizibile. Sunt convins că vom coopera foarte bine în continuare la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc în numele GUE, doamna Rosi Ion. Domnul. Vă mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să putem discuta din nou subiectul în cadrul acestei comisii. Am devotat destul de multă atenție chestiunii vămilor și am citit cu multă plăcere raportul. Am o întrebare către doamna raportor, totuși. A, nu știu sigur dacă mă aude acum. Văd că dacă nu ascultă, pot să mă opresc. Virginie, dacă nu te deranjează, ai putea să iei loc și să asculți. Doamna președinte, domnul De Jong dorește să vă pună întrebare. După cum spuneam, îmi place foarte mult raportul dumneavoastră și ambiția acestuia, dar ce este important. Discutăm de Brexit în destul de multe ocazii și în cadrul acestei comisii. Ne ocupăm și de digitizarea UCC, codului Uniunii Vămilor, și dorim să vedem și ce discuții avem privind consecințele Brexit și cum schimba asta relațiile dintre noi. Întrebarea mea către dumneavoastră este Raportul este excelent, n-am niciun amendament privind textul, așa cum este la acum, dar cred că se mai pot spune foarte multe legate de codul vămilor și de problemele care de punerea în practică acestuia. Aș dori să știu dacă, în calitate raportor, doriți să extindeți domeniul de aplicare pentru a include și problemele pe care le-ar putea ridica codul în sine când vine vorba de aplicare. Ați vorbit de orientări, dar poate am putea să avem uh, o viziune mai largă. Sau doriți să vă concentrați pe subiectele care deja sunt incluse, în special digitalizarea? Totul este posibil. Ok, thank you, uh, Dennis. Mulțumesc. Denis, înainte de a reveni la doamna raportor, doar să dau cuvântul comisiei. Domnului Chemod, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Este foarte limpede. În, pentru Comisie, modernizarea Uniunii Vamale este un dosar foarte important și sunt de acord cu foarte multe din cele spuse de cei prezenți aici în ce privește importanța Uniunii Vamale și a faptului că este un element fundamental în structura europeană. Este cu siguranță regretabil, am mai spus acest lucru și înainte că trebuie să vorbim de întârzieri când vine vorba de punerea în aplicare a sistemelor informatice. Vreau totuși să fac câteva observații scurte pe marginea acestui subiect. În primul rând, nu este o situație, nu ne aflăm într-o situație în care să trecem de la un sistem în întregime bazat pe hârtie la unul informatic. Mare parte din ce se întâmplă în prezent deja folosește sisteme informatizate. Mai mult de 90% din declarațiile de import și procedurile aferente se fac prin uh, intermediul sistemelor informatice, din câte știu eu. Deci acum vorbim despre o actualizare foarte complexă a unei serii de sisteme care să facă legătura între sistemele centralizate și cele decentralizate. <clears throat> și preiau cele spuse mai devreme. Nu ne permitem să avem haos în punerea în aplicare a sistemelor. Riscul de a merge prea repede și de a ne trezi cu sisteme care să nu fie compatibile sau care să nu funcționeze este ridicat. Și spun acest lucru în special deoarece unele dintre sisteme funcționează excelent. De exemplu, NCTS, care este sistemul de tranzit, care nu leagă doar statele membre, dar face legătura și cu alte state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar sunt parte la acord, funcționează foarte bine. Cu toate acestea, actualizarea sistemului necesită un grad ridicat de cooperare și între statele membre și cu țări terțe, cum ar fi Elveția, și subiectul trebuie tratat cu multă grijă. Doresc să mă refer și la ce apare în raport referitor la comisie că ar fi oferit informații incomplete. Nu cred că este în întregime justificată această afirmație. Din ce înțeleg, a venit din partea Curții de Conturi, referitor la informațiile oferite de comisie. Eu cred că Totuși, Comisia a spus foarte clar în propunerea sa de modificare a articolului 278 care sunt motivele și justificările. Și revenind acum la această întrebare, privind la această chestiune de a evita haosul și a planifica lucrurile cum trebuie, s-a făcut o propunere în propunerea de amendament a articolului 278, care pornește de la un proces îndelugat de consultări pentru a avea un plan ambițios, dar realist în ce privește partea informatică. Și permiteți-mi să prezint pe scurt o serie din uh, chestiunile din raport privind ce acțiuni considerați că ar fi potrivite. Actualizarea programului de lucru al codului VAMAL este extrem de important, eveniment, evident, dar nu se poate hotărâ până nu se decide dacă se va extinde termenul limită dar doresc să subliniez că apare în programul de lucru o planificare detaliată care include și coordonarea cu statele membre și cu partea comercială și dorim să implicăm cât mai mult comerțul aici. Lucrăm de asemenea și la implementarea recomandărilor Curții de Conturi și, în special, ne concentrăm pe a ne asigura că punerea în aplicare a codului VAMAL se sfășoară bine, inclusiv părțile care nu depind de sistemele informatice noi. Și doresc să subliniez aici că în momentul de față codul VAMAL este pus în aplicare, nu în totalitate, unele elemente încă nu sunt puse în aplicare, dar altele da. Și există de asemenea în raport o mențiune privind specificațiile tehnice. Repet că nu dorim să facem schimbări de dragul schimbării, și că procesul de consultare este extrem de important și dorim să evităm pe cât posibil haosul la care s-a referit colega noastră. Și în final, doresc să spun că unul dintre elemente esențiale pentru comisie, pentru a merge mai departe, este de a ne asigura că programul succesor al uh, programului pentru Codul Vamal 2020 este pus în aplicare așa cum trebuie și fără un acord și o finanțare potrivită la nivelul Uniunii Europene, există riscuri reale. Evident că rămânem deschiși către Parlament și să raportăm către Parlament pentru a ne asigura că uh, veți avea dispoziție toate informațiile pe parcursul procesului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și acum revenim la doamna raportor Virginie Rozier. Uh, alors, pour, pour répondre à, à Denis. Uh... Da, ca să îi răspund colegului cred că e un raport din proprie inițiativă, deci suntem limitați la un anumit număr de uh, caractere. Cât privește critica privind codul VAMAL, aș înclina să mă limitez la aspectele privind guvernanța și buna punere în aplicare, pentru că dacă începem să ne lansăm într-o revizuire a codului vămilor, nu o să uh, terminăm niciodată, o să ajungem doar la o, de, probabil o definiție a punerii în aplicare, dar trebuie să, repet, să ne limităm la chestiunile de guvernanță și așa se merge destul de departe și rămân foarte multe elemente de principii, dar nu trebuie să ne apucăm să punem sub semnul întrebării totul. Termenul uh, obținut în negocieri este 2023. Noi credem că este un uh, termen destul de generos. Uh, am uh, auzit multe din partea Comisiei în legătură cu evaluarea riscului contăm pe uh, comisie pentru a găsi un compromis bun între siguranță și ambiție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și, bă, cum am anunțat deja, data limită pentru amendamente este 28 noiembrie la ora prânzului. Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult și închid acest punct de pe ordinea de zi. Și acum vom aștepta încă două minute înainte de a trece la, următorul, la următoarea parte și anume voturile. you. Uh, maybe before we start uh, the vote... Înainte de a începe votul, văd că mai sunt prezenți aici membri care vor înlocui alți membri. Am primit o informare din partea PPE că domnul Sicu îl va înlocui pe domnul Sescomi la S și D că doamna Telvo și domnul Agula îl vor înlocui pe Gutiere și Miții din partea GUE. Nina va înlocui pe mastolca, domnul Hock îl înlocuiește pe domnul Cezac și doamna Lambert pe domnul Duro. Vă rog să transmiteți aceste informări cu ceva mai mult timp înainte de voturi. Mulțumesc! Okay, we will uh, start with the votes and... Și acum vom începe cu voturile. Primul raport pe care îl votăm îl reprezintă avizul pentru punerea în aplicare a directivei privind asistența medicală transfrontalieră și raportorul este doamna Grapini. Deci, mai întâi vom merge la compromisul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem direct la votul final, pe care îl vom efectua electronic. Închid votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamnă Grapini! Aceasta înseamnă că putem trece la următoarea următorul vot privind proiectul de aviz privind propunerea pentru un regulament pentru, de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor. Și raportorul este domnul De Jong. Primul amendament, 37, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În mod obișnuit ar trebui să trecem la compromisul 2. Dar, înainte de a vota compromisul 2, vom vota mai întâi anexele. La pagina 28, acolo ar trebui să se găsească. Has everybody uh, found it? And then I... Sper că l-ați găsit. Am o propunere. Avem foarte multe amendamente din partea domnului Psulic. Și aș dori să vă pun următoarea întrebare. Se pot vota în bloc amendamentele de la 300 până la 319. Este toată lumea de acord? Foarte bine, deci acum votăm toate amendamentele de la 300 la 319. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Doriți să verificăm? În regulă, să verificăm atunci. Închidem votul. Nu ar fi schimbat nimic. Să respinge. Și acum mergem mai departe la amendamentul 320. Pentru, împotrivă, abțineri, A, se adoptă. Doriți să verificăm, să verificăm. Se închide votul și se adoptă, aveți dreptate. Trecem acum la amendamentele și din nou doar, vreau doar să vă întreb dacă am putea vota în bloc amendamentele din partea Julie Reda. 321, 322, 23, 24, 25. Nu, vă opuneți. În regulă, le vom vota unul câte unul. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica. Deci 321. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri. Cred că avem o majoritate, dar să verificăm. Deci verificăm 17. We close the vote. Închidem votul. Se adoptă. Acum 322 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Închidem votul. Se adoptă. Îmi cer scuze. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica. Cred că va fi destul de dificil. Închidem votul. Din nou, aceeași, același rezultat. Acum, 322 pentru, împotrivă, abțineri. 323. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm și de data aceasta. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 325 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pen, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. In favor. 326 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 327 pentru, împotriva, abțineri, respins. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 328 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 329 pentru, împotriva abțineri respins, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 330 pentru, împotriva abțineri respins, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 331 pentru, împotriva abțineri respins, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 332 pentru, împotriva, abțineri, respins. 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 333 pentru, împotriva, abțineri, respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 334 pentru împotrivă, abțineri respins, 30 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 335 pentru, împotriva abțineri respins, 31 pentru, împotriva abțineri verificăm electronic. Se adoptă 336 pentru, împotriva abțineri respins, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă 337 pentru, împotrivă abțineri respins, 33 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 338 pentru împotrivă abțineri respins, 34 pentru împotrivă abțineri adoptat, 339 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Nu, verificăm la 339. Închidem votul. Respins. 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă și acum ne întoarcem la începutul documentului, la compromisul 2, pagina 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. We close the vote. Votul e închis, se adoptă. Apoi, amendamentul 139 pentru împotrivă abțineri se adoptă. trecem acum la caduc, caduc, caduc. 144 pentru împotrivă abțineri. Cred că este respins, dar verificăm 144. Împotriva închis, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 166. Închidem votul. Este respins cu un vot. Trecem la amendamentul 172, 173 identice pentru împotriva abțineri respinse. 174 pentru, împotriva, abțineri, respins. 175 pentru, împotriva, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Mie mi s-a părut clar, dar verificăm. Închidem votul. Este respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 177 pentru, împotrivă, ab... respins. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm 177. We close the vote. It's a... Votul e închis, amendamentul respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 178. Închidem votul. E respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 182. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm la amendamentul 9, vă rog. Închidem votul. E respins. Amendamentul 156 pentru împotriva abțineri, se respinge. 183 pentru împotriva, abțineri, respins. 184 pentru, împotriva, abțineri, respins. 187 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, votul asupra textului original al propunerii Comisiei Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem atunci la compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 20. Pagina 21. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 249. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Apoi mergem la amendamentul 251. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 252 pentru împotriva abțineri verificăm 252. We close vote. Închidem votul. Un vot este prea mult în plus. Deci se adoptă. Trecem la 253 pentru. Doamna președinte, e o problemă. Nu sunt traduse în portugheză aceste amendamente, așa că, conform regulilor de procedură, nu putem vota. Nu avem în portugheză textul. Text. Ah, the text, sorry, sorry. I, I thought here there was no...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 What going to vote? There is no... Nu pot vota. Ce să votez? Conform regulilor de procedură, dacă nu este tradus un amendament în limba mea maternă, nu pot vota. Okay, Bine, atunci nu votăm amendamentul 253. Continuăm. 254 pentru. Împotriva, abțineri, respins. 255 pentru. Împotriva, abțineri, verificăm. 255. We close vote. Închidem votul și este respins. Trecem la 256 pentru, împotriva, Abțineri? So, I don't know. We check. N-am văzut alde cum votează, așa că verificăm. We close the vote. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 257 pentru împotriva abțineri respins. Partea a doua de la 257 pentru împotriva abțineri respins. Nu. Verificăm. 260. Verificăm 260. Close the vote. Închidem votul. Amendamentul 261 pentru, împotriva, abțineri, ce votăm? Încă o dată. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotriva, abțineri, respins. 264 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. We close the vote. Închidem votul și este adoptat. Trecem la 265 CP1 uh, pentru împotriva respins. Vreți să verificăm? Deci 265 CP1. We close the vote. Închidem votul. E adoptat, mulțumim. 200 66 e caduc. 267 atunci pentru împotriva abțineri se adoptă. A căzut din cauza altor voturi dinainte. know what's... Okay, no, no, no, we can... okay, so the next one we go to... Bun, trecem la 268 cp 2. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm 268 cp 2. We close the vote. <laughs> Închidem votul, se adoptă. Trecem apoi la 272 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 272. 272. We close the vote. We close the... Votul este închis. Respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 275 pentru împotriva abțineri respins. 276 pentru împotriva abțineri adoptat. 277 pentru împotriva abțineri respins. Verificăm 277. Close the vote. Închidem votul. Este respins. 279 pentru, împotriva abțineri, respins. 280 pentru, împotriva abțineri, respins. 281 pentru, împotriva abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm 281. We close the vote. It is adopted. Închidem votul. Este adoptat 285 pentru împotrivă abțineri respins. 284 pentru împotrivă. For 284 in favor. Again. Împotrivă abțineri respins. 283 pentru împotrivă abțineri respins. 286 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 287 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 290 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 291 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 292 pentru, împotriva abțineri. Adoptat 293 pentru, nu, 294 pentru, împotriva abțineri, respins. 296 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 297, 98, 99 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva Mă iertați. Nu, asta devine caduc. Și acum sărim la amendamentul 1 Nu. Amendamentul 45 pentru că a fost adoptat compromisul 5. Deci amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar verificăm. Amendamentul 45. Two more people to vote. 45. Yes, we close the vote. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi trecem la 62 pentru, împotrivă, abțineri respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 60 și... Nu, verificăm 63. Închidem votul. E respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 74 și 3 identice pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la Amendamentul 97, mai puțin, pentru împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru împotriva abțineri respins. 99 pentru împotriva abțineri verificăm amendamentul 99. One more person to vote. Yeah, we close the vote. Închidem votul. E respins. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, nu a fost clar. Amendamentul 100. We close vote. Închidem votul. Da, <laughs> nu era mie clar. Ca să vezi. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu, verificăm 106. Vot. Închidem votul. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm 109. Închidem votul. It is rejected. Then we... Respins. Trecem la 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem acum votul final electronic. Vă rog. Închidem votul și se adoptă cu 18 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări și aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că sunt uh, recunoscător tuturor raportorilor din umbră care au lucrat uh, din greu la acest dosar uh, într-o perioadă atât de scurtă. Acum vom merge la jurii. Doresc să le spun celor de la PPE și de la ECR că voi ține cont de um, preocupările exprimate la um, reuniunile raportorilor din umbră um, și când voi merge la jurii. Vă mulțumesc foarte mult! Ok, so now uh, we... În regulă. Acum trebuie să votăm mandatul. So we do that, um, it... Și vom vota electronic. Votăm, deci, mandatul privind um, uh, codul VAMAL, uh, raportul domnului Selimovici, vot electronic. close vote. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate, 27 pentru și un vot împotrivă. Cu aceasta am încheiat voturile pentru astăzi. Okay, everybody that leaves the room, can you do it quiet? Toată lumea care dorește să părăsească sala este, dura, este rugată să o facă în liniște. so we continue with our meeting. Foarte bine, continuăm cu reuniunea noastră. Oameni buni, vă rog frumos. Avem acum pe ordinea de zi controlul legislativ, de data aceasta privind punerea în aplicare a directivei privind calificările profesionale și a cardului profesional european. Una dintre întrebări pe care o adresăm Comisiei este dacă Comisia a prevăzut extinderea cardului profesional european și către alte profesii, cum ar fi ingineri, arhitecți, și care au fost etapele sau pașii întreprinși în acest sens. Urez bun venit Comisiei Europene uh, și dau cuvântul reprezentantului său domnul Fron. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Întotdeauna este o mare plăcere să fiu aici uh, și astăzi în mod special pentru că um, și sper că veți fi de acord, cardul profesional european a fost un succes în timpul în care a fost uh, folosit. Doamna președinte, vă rog să faceți liniște în sală. Am să vă dau câteva cifre privind uh, dezvoltarea și utilizarea. Uh, a existat o prezentare pe care am trimis-o secretariatului. Nu știu dacă o putem uh, proiecta, ar fi foarte util. A fost și în continuare este un instrument destul de nou, introdus cu revizuirea directivei privind calificările în 2013. A fost disponibil din 2016, la finalul uh, implementării, în ianuarie, deci aproximativ 3 ani, nu chiar încă. Um, mulțumesc foarte mult, este slide-ul potrivit. După cum puteți vedea în prezentare, am monitorizat in, implementarea acestui instrument cu foarte mare atenție, am avut o monitorizare continuă, în sensul că am analizat sistemul și cum funcționează el, se bazează pe IMI, uh, uh, sistemul pieței interne. Deci analizăm cum funcționează practic zilnic, însă am avut și o serie de evenimente uh, Uh, dedicate. Un SIMFO, deci un Single Market Forum, un workshop în primul an de uh, <clears throat> operare. Suntem în uh, contact cu părțile interesate și înainte de raportul pe care l-am publicat în 2018 am uh, avut un uh, sondaj în rândul părților interesate, actori publici și organizații profesionale pentru a uh, afla care sunt experiențele lor cu acest card. Um, utilizarea a fost destul de bună. Am avut peste 6.000 de um, cereri distribuite uh, între uh, stabilire și uh, furnizarea de servicii temporare și ocazionale. Noi acoperim 5 profesii, asistente, farmaciști, fizioterapeuți, agenți imobiliari și ghizmontani. Și am să vă arăt distribuția cardurilor în, în, imediat. Există, bineînțeles, o diferență între cerele, numărul de cereri depuse și cele emise. Vedem că uh, există un număr destul de ridicat de cereri care uh, sunt depuse inițial, iar apoi uh, uh, solicitanții nu continuă cu procedura. Li se cer documente suplimentare și nu le furnizează mm, sau așa, mm, și așa mai departe. Ar merita să să analizăm care, mm, care sunt motivele. Un, motiv ar putea fi, dar nu suntem siguri, că oamenii își spun că vor să încerce, dar după aceea li se cer prea multe documente sau taxele sunt prea mari și renunță. La asta mă referam mai devreme. Se poate vedea distribuția profesiilor. Vedem pentru stabilire, majoritatea sunt fizioterapii, uh, fizioterapeuți, dar un număr mare și de uh, asistente și infirmiere iar pentru servicii temporare, majoritatea vine de la ghizii montani, o, profes- o profesie mobilă. Aceste persoane, practic, se călătoresc în regiunile montane, Alpi, Pirenei, Tatra și așa mai departe. Vedeți în graficul de sus cifrele Însă ce nu vedeți, pentru că nu este cumulat, este faptul că există o creștere um, progresivă a cifrelor. Um, până acum, pe an, creșterea a fost de 100-200. În primul an, cererile au fost foarte multe și um, numărul de cereri crește în fiecare an, ceea ce arată succesul acestui instrument împreună cu acest card. Um, vorbim uh, și despre mobilitatea sigură. S-a introdus tocmai în acest context un nou uh, um, instrument, și anume mecanismul de alertă. Aici puteți vedea numerele, uh, cifrele pe profesii. Um, după cum spuneam, acoperim uh, profesii în sectorul sănătății și în sectorul cu implicații pentru minori. Uh, și, de asemenea, um, avem alerte privind um, uh, diplome falsificate. Vedeți, foarte puține, șase, multe alerte. A fost o uh, problemă pentru statele membre, nu se așteptau la un număr atât de ridicat și cei care au primit aceste alerte au fost uimiți și, um, și noi am cerut statelor membre care aveau multe alerte să ne explice care era situația și uh, a reieșit că în anumite state membre există un sistem de sancțiuni, ceea ce înseamnă că persoanele sunt uh, temporar sau uh, pe termen mai lung suspendate din activitate pentru motive care uneori sunt chiar triviale, de exemplu că nu au plătit anumite contribuții în alte state, sancțiunile sunt mai dure, interdicția de uh, profesare. Deci, iată, uh, sancțiunile nu sunt armonizate între statele membre și asta reiese din uh, cifre. Este foarte greu pentru statele membre să facă față mm, cifrelor atât de mari am uh, introdus o distinție între sancțiuni de or- din motive administrative și sancțiuni din motive um, din alte motive decât administrative, uh, însă nu putem introduce diferențieri mai mari decât atât pentru a arăta um, statelor membre exact um, despre ce era vorba. Încercăm să ajutăm cât putem, însă pentru unele statele, state membre este dificil să facă față numărului mare de alerte. Acesta este sondajul în rândul părților uh, interesate pentru cardul profesional european. Puteți vedea, scara este de la 0 la 5. 5 uh, este foarte satisfăcut, 0 uh, deloc satisfăcut. Suntem în jumătatea de sus. Uh, și o serie întreagă de lucruri sunt uh, apreciate în mod special de statele membre și de autoritățile publice. Schimbul de informații fiabil, care este datorită EMI, termenele și procedurile clare, iar în contextul um, cardului um, un proces clar explicat. Există și critici pe care le luăm în uh, Uh, serios, uh, monitorizăm și încercăm să îmbunătățim sistemul din punct de vedere tehnic pe baza reacțiilor pe care le primim de la autorități și profesioniști. Asta am aflat din partea mm, uh, celor care fac cererea, deci profesioniștii, în, și din partea organizațiilor profesionale. În dreapta vedem uh, ce se poate face mai bine. Uh, iar elementele menționate nu au nimic de a face cu procedura privind cardul uh, profesional european, ci au de a face cu chestiunile importante pentru profesioniștii respectivi și de multe ori, ca de multe ori termenele care li se par prea lungi, taxele și cerințele uh, de, mm, și documentele cerute. În une, unele cazuri înțelegem foarte bine și câteva solicitări în plus dincolo de uh, procesul de recunoaștere care sunt văzute ca o povară pentru cei afectați. Pe acest grafic vedeți mecanismul de alertă paralel cu ce ați văzut uh, mai devreme, asta din partea autorităților care îl folosesc. Trei sferturi, în principiu, sunt mulțumiți de acesta. Avem peste 20% care nu sunt mulțumiți, lucrăm la asta și parțial uh, însă are de a face cu faptul că sunt multe alerte în sistem, iar unele autorități care le primesc le consideră dificil de procesat, iar noi nu putem schimba neapărat asta printr-o schimbare a sistemului. Este ceva ce ține de legislația națională. Aici puteți vedea nivelul general de satisfacție cu mecanismul de alertă. Este chiar mai ridicat uh, și mai uh, constant pentru administrațiile publice care au de-a face cu aceste alerte. Vedem asta ca pe o încurajare, dar după cum am spus, există anumite dificultăți pe care numai parțial le putem îmbunătăți prin procedură. Cu aceasta închei. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for this very, uh... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de clară. Dorește cineva să adreseze întrebări Comisiei Europene? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai degrabă niște comentarii decât o întrebare. Um... Aș dori să mulțumesc Comisiei. pentru că a venit să vorbească în cadrul comisiei și ne-a ținut această prezentare extrem de interesantă. După cum bine știe comisia, eu am trimis două întrebări. către Comisie. Răspunsul la una dintre ele, din iulie acestui an, mi s-a spus că Comisia este deschisă să primească manifestări de interes din partea părților interesate, potrivit articolului 4b din Directiva 2015-36, dacă s-ar putea mări aplicarea cardului profesional european și ce profesii ar putea fi incluse. Eu sunt convins că trebuie mărit numărul de profesioniști care li se aplică acest card. De cât am înțeles, piața unică trebuie să deservească cetățenii, nu invers, și trebuie să garanteze egalitatea de șanse tuturor profesioniștilor europeni. Eu cred că cu această mărire a sferei de aplicare a cardului profesional am atinge aceste țeluri. Cu atât mai mult cu cât uh, șomajul la, în rândul tinerilor este foarte ridicat în continuare și astfel am facilitat și mobilitatea lucrătorilor și cred eu că astfel am avea o economie mai dinamică și mai competitivă și s-ar uh, ajuta libera circulație a lucrătorilor. Cred că este un subiect care trebuie luat mult mai în serios uh, de către statele care rămân în Uniunea Europeană în urma Brexit. Documentul de lucru al Comisiei din aprilie al acestui an arată în părerea părții interesate că au participat la prima fază de punere în aplicare. Am văzut că este vorba de 4.000 de carduri profesionale și 60% de cereri de uh, ședere permanentă. Cred că este un rezultat pozitiv al punerii în aplicare pe parcursul acestui an. Și am o scurtă observație privind principiile comune de formare. Aș dori să semnalez că este vorba de un instrument cu un potențial foarte mare în ce privește piața unică și sprijinirea profesiilor reglementate. Studiul Comisiei din 2016, realizat de Camera de Comerț și Inginerie, asupra principiilor care se aplică profesioniștilor din domeniul ingineriilor, ingineriei, poate propune categoria profesională a inginerilor drept proiect pilot. Eu cred că s-ar putea porni de aici pentru a dezvolta principii comune de formare. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Cavreț. Doamna Gepard. mulțumesc. Mi se pare un subiect foarte important, cel pe care îl tratăm, mai ales pentru piața internă și pentru uh, cei care doresc să trăiască împreună în Uniunea Europeană atât libera circulație a serviciilor, uh, cât și uh, libertatea de stabilire uh, intervine aici. Și după ce au eșuat platformele pe care le aveam mai, de, mai în trecut, mă bucur că avem acest card care a funcționat. A fost una dintre marile realizări din ultimii ani, iar rezultatele ne arată astăzi că este un instrument pozitiv și mă bucur um, că este așa. De mult timp cooperam cu Comisia. Știu că în trecut am fost raportor, apoi doamna Verniu, care a fost cea care a introdus aceste carduri și cred că în cadrul um, articolului 4 din directiva privind recunoașterea calificărilor uh, ar trebui să, în acest context, ar trebui să mergem mai departe mi se, Comisia Europeană mi se pare prea reținută, mai ales uh, asociațiile de ingineri, profesionale de ingineri, cel puțin de 10 ani uh, întreabă cum se pot face progrese. Aș vrea să știu din partea Comisiei Europene. Știu că um, meseria de inginer nu este o singură, o singură meserie, sunt foarte multe meserii de fapt, știu asta și o să mi-o spuneți din nou, însă ar trebui să vedem dacă totuși nu putem să facem progrese în acest domeniu. Dacă sunt meserii precum meseria de inginer, de arhitect, um, care sunt, um, în care profesioniștii sunt foarte mobili, circulă nu numai în Europa, ci în întreaga lume. Dacă cred că ar trebui să le uh, simplificăm uh, procedurile birocratice pentru ca ei să-și poată exercita meseria. În uh, trecut, mai ales o colegă din Italia solicita era o asociație din Italia care solicita progrese în acest sens, astăzi și o asociație din Spania cu peste 90.000 de membri solicită să se facă progrese aici. Și cu siguranță mai sunt și alte um, um, asociații care ar saluta asta. Tocmai de aceea aș vrea să știu din partea Comisiei Europene dacă n-ar vrea să facă mai mult decât să îi asculte pe cei care uh, solicită aceste lucruri uh, și să meargă deci mai departe și să facă ceva. Pentru că a asculta pe cineva nu înseamnă că și faci ceva în privința asta. Asta este întrebarea mea. Când doriți um, să acționați astfel încât să se facă progrese în aceste domenii atât de solicitate? Mulțumesc! Aș avea și eu o întrebare. Um, întrebarea mea este următoarea. De urmă prezentării a rezultat foarte clar că pentru serviciile temporare mai ales Chizii Montani, peste o parte importantă. Am transmis întrebări comisiei privind instructorii de schi. După cum știți, în Franța avem o problemă destul de importantă în care instructorii de schi austrieci sunt ridicați de pe pistele de schi și chiar închiși, deoarece ei sunt certificați în Austria, dar nu în Franța. Și dacă în cazul ghizilor montani se folosește această schemă, de ce ea nu există și pentru instructorii de schi? Mulțumesc! Extension of the EPC of Evident că dacă avem un instrument care este deja folosit, trebuie să-l utilizăm cât mai mult. Și tehnic vorbind, este ușor să extindem cardul european profesional și să includă diferite profesii. Deci aici nu există niciun fel de obstacol. Ce este interesant este că, în realitate, când am început cu cardul european profesional, au fost luate în considerare mai multe profesii, printre care și inginerii. A fost dificil, deoarece părerea mea a fost că statelor membre li s-a părut că ar fi o povară prea mare să folosesc acest card dacă nu reglementează profesia. Deoarece presupune ca statul membru, care poate nu reglementează profesia respectivă, să denumească pe cineva în rândul administrației pentru a gestiona cererile pentru card astfel că state membre ar trebui să-și ia acest angajament chiar dacă nu au autoritate competentă, deoarece nu asigură reglementarea profesiei și acum ar trebui să lucreze în mod structurat în această privință. Nu a fost exprimat fix cu aceste cuvinte, dar mi-amintesc discuțiile pe care le-am avut cu această ocazie și am propus ca primul grup să fie compus din ingineri, iar acesta a fost unul dintre principalele obstacole. încercăm să explicăm beneficiile, inclusiv uh, pentru administrații. Trebuie să convingem părțile interesate și, în acest caz, statele membre, de ceea ce dorim să realizăm. Noi credem că succesul proiectului vorbește de la sine și că aceasta reprezintă cea mai bună publicitate. Un alt factor pe care trebuie să îl avem în vedere este că în general, dar mai ales în cazul cardului, este mai ușor să se lucreze cu profesii care beneficiază de recunoaștere automată, cum ar fi, de exemplu, arhitecții. Din punctul meu de vedere, unde cred că s-ar putea face progrese mai rapide ar fi în cazul arhitecților, în comparație cu inginerii. Sunt două profesii care lucrează în do- într-un domeniu comun. Arhitecții Cazul arhitecților este mai ușor de gestionat, după cum spuneam, majoritatea statelor membre au autorități competente în domeniu. Lucrăm îndeaproape cu organizațiile de reprezentare profesională a arhitecților și încercăm să trezim interesul rândul lor în ce privește cardul pentru a putea să ne adresăm statelor membre și să le transmitem că există un domeniu care dorește acest card. Asta încercăm să facem, cu asta ne ocupăm, dar oricum avem multe activități și evenimente pentru îmbunătățirea cardului și, după cum spuneam, cea mai bună reclamă este să ai un sistem care funcționează și să arăți acest lucru. Eu cred că lucrurile așa stau. Cum spuneam, există interesul să fie folosit instrumentul, promovăm cardul cât de mult putem și dacă dumneavoastră doriți și puteți să ne susțineți, ne-am bucurat foarte mult. Evident că este până la urmă o decizie politică a Comisiei și va trebui să vedem cum se poate realiza acest lucru. După cum spuneam, tehnic nu este dificil, dar trebuie să avem acest uh, grad de interes din partea statelor membre, administrației, a părților interesate. Încercăm să uh, creăm cât mai mult interes în rândul celor vizați și am apreciat foarte mult și cooperarea noastră în această privință. Și câteva observații scurte privind principiul formărilor comune. Evident că nu este același principiu ca în cazul cardului. Ele sunt succesoare ale platformei și au rolul de a duce la un anumit nivel de armonizare pornind de jos în sus, în șase sectoare pentru a permite o recunoaștere automată rapidă. Am încercat acest lucru în cazul inginerilor. Din nefericire, nu s-a putut. Asociațiile de ingineri nu au putut cădea de acord în, ce, în ceea ce privește ce le s-ar prea util și fezabil. Deci, industria în sine a avut anumite dificultăți când vine vorba de proiectarea unui cadru comun pentru formarea inginerilor. Noi nu am uh, renunțat la idee, dar uh, încercările din acest domeniu nu au fost neapărat un succes. Voi fi franc. Și acum, în ce privește monitorii de schi, am lucrat cu monitorii de schi și cu statele membre pentru a concepe un test comun. Este a doua parte al acestui instrument pentru, facil, pentru înlesnirea recunoașterii profesiilor. Am lucrat cu monitorii de schi, după cum spuneam, și cred că ne aflăm pe punctul de a avea un test comun de formare care să permită monitorilor de schi cu nivel foarte bun să poată odată ce vor lua acest test standardizat să poată să circule liber în zonele în care avem suficientă zăpadă și munți. Încă nu am uh, ajuns în acest punct, dar sper că va fi un nou exemplu de succes din cazul instrumentului nostru, și anume un test standardizat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Steinfeld, acum. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! În primul rând doresc să felicit Comisia. Cred că este minunat că sunteți activi în acest domeniu. Uniunea Europeană reprezintă o valoare apreciabilă în sine pentru noi și de aceea noi apreciem foarte mult piața internă. Și trebuie să spun că această parte a pieței interne care se referă la libera circulație a persoanelor este o parte care nu stă foarte bine în momentul de față, mai ales când vine vorba de profesiile reglementate. Am fost atenți la prezentarea dumneavoastră. Vedem că se iau măsuri de remediere a situației, dar este doar o picătură în ocean. Avem foarte multe profesii reglementate, sunt sute de astfel de profesii dacă nu mă înșel, sunt în jur de 3000 în diferitele state membre, care sunt reglementate într-o măsură mai mică sau mai mare. Chiar dacă ești extrem de calificat, Felul în care sunt reglementate profesiile face imposibil să-ți exerciți meseria în alt stat membru. Deci dacă, să zicem, avem un profesionist din Lituania, el nu poate să-și practice meseria în, să zicem, Germania sau în Spania. Dacă nu îndreptăm situația, cred că libera circulație a persoanelor rămâne doar o iluzie fac pași în direcția potrivită, dar mi se pare că sunt niște pași mărunți. Este vorba de o barieră pe piața internă și când spunem asta ne gândim foarte clar la interesele anumitor state membre care sunt apărate cu înverșunare. Și putem spune deschis că avem chiar de-a face cu o patologie în cazul anumitor state membre. Avem aceste asociații a profesiilor uh, reglementate care încearcă să își păzească cu foarte multă îndrăjire profesia, încât fac aproape imposibil pentru alții, pentru tineri, de exemplu, să poată lua parte. Este aproape imposibil să devii profesionist, profesionist în un anumit domeniu în propriul stat membru, dar cu atât mai mult în alte state unor avem de-a face chiar cu un comportament mafiot. Avem aceste asociații profesionale al căror principal scop nu este să crească nivelul de calitate din cadrul profesiei. Ce urmăresc ele, în primul rând, este să pună cât mai multe bariere și obstacole în calea celor care doresc să practice această profesie venind din exterior. Ați dat un exemplu foarte bun cu instructori de schi, un alt bun exemplu sunt um, ghizii turistici. Sunt state în care ghizii sunt o parte importantă a economiei și atunci reprezint acest lucru este o problemă. Am, m-am confruntat cu acest lucru personal. Majoritatea ghizilor în viața de zi cu zi nu însoțesc grupuri de turiști ci mare parte din timp este dedicată comunicării cu autoritățile pe tema unor persoane care, ex, care practică această meserie în mod ilegal. Deci, cu alte cuvinte, încearcă să împiedice pe alții să se alăture corpului profesional, încearcă să îndepărteze pe tinerii colegi de la această cale și să alecteze autoritățile în această privință. Mulțumesc. Uh, Comisia, dacă doriți să răspundeți. Vă mulțumesc. Da, avem o serie de elemente care cred că ar trebui luate în considerare. Și noi facem acest lucru. Întotdeauna se pune întrebarea dacă doriți să dacă dorim să ajutăm oamenii să depășească un obstacol sau dacă dorim să vedem care este sursa problemei și să vedem dacă are sens existența acestei bariere. Cele două nu sunt același lucru. Și de aceea avem pe de-o parte directiva privind calificările profesionale, care încearcă să ajute oamenii să treacă de această barieră doar prin stabilirea de reguli privind recunoașterea, prin faptul că trebuie să există o, să se ia în calcul atât pregătirea oficială, dar și experiența practică din țara de origine care ar putea determina un nivel suficient de bun pentru a practica nivelul. Dar trebuie să vedem și obstacolul în sine, ce reprezintă acest regulament, ce protejează, dacă este proporțional și dacă într-adevăr protejează interesul public. Iar eu sper că vă veți reaminti că recent am lucrat la adoptarea unei directive privind un test de proporționalitate care ar trebui efectuat de către statele membre înainte de a introduce noi obstacole în acest domeniu. Așa că vedeți că lucrăm asupra ambelor chestiuni. Încercăm să reducem obstacolele prin activitatea noastră privind cadrul de reglementare și încercăm și să ajutăm persoanele să depășească aceste obstacole atunci când ele există și sunt justificate. Testul de proporționalitate va fi pus în aplicare, statele membre lucrează împreună cu noi și le ajutăm pentru a ne asigura că punerea în aplicare se desfășoară bine și că noile regulamente adoptate apar doar atunci când sunt motive întemeiate de protejarea interesului public, nu atunci când pur și simplu suntem egoiști și dorim să nu vină altcineva să concureze cu noi pentru joburi. Lăsăm uh, decizia în mâinile statelor membre, dar avem reguli extrem de clare la nivel european acum, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție, care spune ce valori trebuie făcute înainte de a propune o nouă reglementare. Am făcut și un uh, exercițiu de recunoaștere reciprocă în cei trei ani de după adoptarea directivei revizuite și am obținut foarte multe informații interesante privind temeiurile și necesitatea diferitelor regulamente și reglementări. Trebuie să admit că a fost destul de dificil să determinăm statele membre să-și dea seama că poate s-ar putea simplifica sau abandona o parte din uh, prevederile și reglementările lor și de aceea în pachetul prin serviciile am adoptat o comunicare prin care încercăm să ajutăm statele membre în mai multe domenii să vadă diferite reforme pe care le-ar putea face privind reglementarea. După cum vedeți, suntem conștienți care este problema. Poate că este regulamente care în unele cazuri merg mai departe de ce este necesar și încercăm să rezolvăm aceste lucruri. Este în primul rând responsabilitatea statelor membre, mai ales când vine vorba de conformarea cu principiile pieței unice și principiul liberei circulații a persoanelor și să evalueze ce este protecționist și ce nu este, dar noi încercăm să ajutăm statele membre pentru a vedea unde se justifică și unde nu se justifică astfel de măsuri și acolo unde accesul la o profesie este reglementat, noi încercăm să ajutăm persoanele din domeniu să aibă acces la profesie. Deci, dacă doriți, puteți spune că avem o abordare holistică. Orice fel de susținere în partea dumneavoastră este foarte apreciată. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Kuhn. Acestea fiind spuse, cred că am primit toate răspunsurile la întrebările noastre, chiar dacă nu avem încă o soluție completă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și prezentare. Și cu aceasta putem să încheiem ședința de dimineață. Următoarea reuniune va avea loc pe 6 decembrie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și interpreților și interpreții. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!